Raportul a fost publicat în 2011, cum a fost prevăzut. Comisia a avut anumite dificultăți de a obține contribuțiile pentru acest raport. Chestionarele au fost trimise statelor membre încă la începutul anului 2011, iar termenul limită pentru contribuții a fost aprilie. Din păcate, însă, Comisia a primit doar o parte din contribuții până septembrie 2011, 25 de contribuții din partea statelor membre, care au constituit baza pentru proiectul de raport. În ciuda acestei situații, Comisia a reușit să publice raportul în termenul prevăzut nu există un format obligatoriu pentru acest tip de raport. Noi am răspuns obiectivelor uh, acestui raport privind politicile de coerență în dezvoltare și comunicarea comisiei și a dorit să sporească impactul privind agenda pentru schimbare nu există sugestii noi de modificare a acestei agende. De aceea, în clipa de față, există doar uh, documentul în acest format, documente lucru. Obiectivul raportului este să raportăm legătură cu ceea ce s-a realizat din 2009 până în prezent, iar acest lucru s-a întâmplat. Doamna Schnieber, Iastram, doriți să luați cuvântul din nou? Aș vrea să știu dacă este corect că acest subiect PCD ar urma să fie deplasat la un moment dat uh, spre o alt, uh, un alt serviciu. Deci acest subiect privind coerența politicilor de dezvoltare este analizat la directoratul A și probabil că de la unitatea A3 va fi transferat unității A1. Nu. Întrebare următoare nu putem formula acum pentru că doamna Keller nu este prezentă. În urma întâlnirii prezidată de domnul Deva, există o întrebare pentru care așteptăm răspuns astăzi în legătură uh, relațiile uh, între uh, DEFCO și OEC. Aveți răspunsul pregătit? Da, de la Direcția Generală Europe Aid. Aranjamentele de lucru au fost semnate pe 13 ianuarie între persoanele competente și uh, este vorba despre modalitățile de implementare în cooperarea între EECD. Este vorba despre aranjamentele de lucru cu delegațiile, aranjamente de cooperare în situații de criză și uh, între oficiile ECO și delegații este vorba inclusiv despre comunicarea pentru mass media prin briefinguri. se stabilește că implementarea programului ține de responsabilitatea Comisiei și că Serviciul de Acțiune externă uh, are responsabilități în stabilirea instrumentelor principale și să vedem cum se poate interacționa cu Comisia. În detaliu, Serviciul de Acțiune Externă are uh, un program de colaborare cu DCI și EEF, iar procesele de programare uh, stabilește niște linii directoare, după aceea delegațiile la fața locului lansează consultări cu statul partener și după aceea își trimit uh, propunerile pentru programele indicative pentru Serviciul de Acțiune Externă și Europe Aid. În la întâlnirile pe țări, atât reprezentanții serviciilor de externă cât și alte țări uh, și țara parteneră uh, stabilesc dezideratele. Propunerile sunt prezentate de Serviciul de Acțiune Externă și Europeit. Iar aceste consultări interservicii sunt lansate de Serviciul de Acțiune Externă în colaborare cu Europe Propunerea ajunge mai departe la comisia relevantă din Consiliul, unde Europe are conducerea și furnizează secretariatul, iar Serviciul de Acțiune Externă prezintă problemele de interes pentru statul partener. Se răspunde de asemenea la întrebările venite din partea Parlamentului, uh, având în vedere inclusiv uh, instrumentul de uh, dezvoltare și serviciul de acțiune externă este responsabil pentru lansarea proiectului regional care a fost adoptat de către comisie. Deci, acestea sunt detaliile legate de decizia care a fost luată în iulie zece A fost uh, un document elaborat în comun de către Serviciul de Acțiune Externă și celelalte servicii ale Comisiei. Europei are funcția de conducere atât în ce privește programarea și uh, Serviciul de Acțiune Externă urmărește fiecare pas al procesului de implementare. Programele de acțiune anuală sunt pregătite de către Direcția Generală Europe Aid. Uh, există consultări, uh, se prezintă proiecte ale procedurilor în cadrul comitologiei. Implementarea ține de responsabilitatea Direcției Generale Europe Aid, în timp ce Serviciul de Acțiune Externă, prin șefii de delegații, um, acționează la fața locului prin ofițerii autorizați. Și dacă cele două organisme nu cad de acord, în cele din urmă este vorba despre uh, deciziile care se iau la nivelul colegiului. Deci acolo uh, trebuie diferențele până la urmă înlăturate. Dorește altcineva să adreseze o întrebare comisiei? Nu. Domnul Gărenț, întrebarea pe care doresc să vă pun este legată direct de ceea ce ați spus dumneavoastră. Cine își asumă responsabilitatea coordonării efortului în politicile care sunt uh, stabilite cu statele membre. În ce privește dezvoltarea, este rolul Europe 8 să facă acest lucru, să se ajungă la un moment dat la o opinie unanimă. Este rolul uh, Comisiei în cadrul acestei politici pentru dezvoltare. Bun. Domnul Gărenț, doriți să interveniți din nou? Nu știu dacă această întrebare este pertinentă, dar trebuie să schimbăm puțin cadrul și ar fi nevoie de o discuție cu ușile închise pentru ca fiecare să spună ce are pe suflet. Pentru că dacă facem acest lucru în public, în acest stadiu inițial, nu cred um, are rost. Uh, lumea poate că ar fi mai precaută și până la urmă se ajunge la frustrări. Deci eu cred că la următoarea reuniune a coordonatorilor am putea uh, avea o asemenea discuție, pentru că este o chestiune care ține de eficacitatea instituțională a unui demers european. Bun. Vom încerca să introducem această idee pe ordinea de zi pentru o întâlnire cu ușile închise în cadrul uh, întâlnirii cu coordonatorii. Bun. Deci, Comisia Europeană la doi ani odată publică un raport de progrese făcut de Uniunea Europeană în ce privește coerența politicilor pentru dezvoltare. Obiectivul este de a încuraja un progres continuu în baza datelor care vin din partea țărilor în curs de dezvoltare, din partea societății civile, dar și din partea Parlamentului European. Articolul 208 al Tratatului de la Lisabona își propune să ne asigurăm că politica europeană nu afectează negativ uh, țările în curs de dezvoltare. Și uh, s-a publicat uh, un raport pe această temă cu analiza politicilor europene. În baza raportului din 2009, noul raport se referă la siguranța alimentară, surselor naturale, siguranța umanitară și pe probleme ale migrației, în raport cu uh, coerența politicilor pentru dezvoltare. Schimbul de vedere cu Comisia în clipa de față concorde. Avem un raport permanent pe această temă. Doamna Schnieber-Jestram și uh, Următorul nostru raport de inițiativă își propune să stabilească o serie de recomandări în acest domeniu foarte important. Deci îi voi da cuvântul reprezentantului în partea Concord și Direcției Generale EFCO pentru o prezentare și după aceea vom avea un schimb de opinii cu colegii. Îi dau uh, cuvântul reprezentantului Concord pentru 10 minute. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu știu în ce măsură puteți urmări și prezentarea mea pe ecran. Aș începe prin a vă mulțumi pentru posibilitatea de a mă adresa Comisiei dumneavoastră pentru dezvoltare. Și înainte de prezentarea raportului, aș dori să salut faptul că Parlamentul European va elabora un raport, de asemenea cu un raportor permanent în ceea ce privește coerența politicilor pentru dezvoltare. Concord așteaptă cu interes acest raport și știm că și președinția daneză a stabilit uh, coerența politicilor de dezvoltare ca o prioritate pentru acest semestru, pentru că această temă uh, este de interes pentru cetățenii danezi. Așa cum a spus doamna președintă, o mică întrerupere de natură tehnică. Well, I'll continue, yeah. The foundation of... Voi continua așadar. Raportul se bazează pe prevederile Tratatului de la Lisabona, articolul 208, unde se spune că Uniunea trebuie să țină cont de obiectivele uh, politicilor de dezvoltare în toate politicile sale care ar putea afecta țările în curs de dezvoltare. Ok, thank you. <laughs> Foarte bine, mulțumesc, se vede mai bine acum. So, well, again, I'll continue. Revin. Iată articolul 208. Uniunea trebuie să țină cont de obiectivele de dezvoltare în toate politicile sale care ar putea să afecteze țările în curs de dezvoltare. Este important să menționăm și faptul că obiectivul final a politicilor de dezvoltare a Uniunii este eradicarea sărăciei. Așadar, vrem să vedem dacă impactul este pozitiv sau negativ în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv al eradicării sărăciei. O serie de rezoluții ale Parlamentului menționează deja acest principiu în legătură cu multe teme și procese legislative. Deja în această vară am avut o rezoluție pe politica agricolă comună, pe securitate alimentară și materii prime care au făcut trimitere expresă la politica pentru dezvoltare, ceea ce este Desigur, o evoluție pozitivă în ceea ce privește controlul democratic și faptul că aceste principii sunt astfel transpuse și în practică. Acum, abordarea pe care am ales-o noi, la nivelul Concord și în raportul nostru, este unul bazat pe drepturile omului în ceea ce privește politica pentru dezvoltare. În principiu, Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că politicile sale sunt coerente cu impactul său extern. Așadar, aceste politici trebuie să corespundă respectului pentru drepturile omului, a principiului statului de drept, aceste valori fiind menționate și în tratatul de la Lisabona. De asemenea, există și niște obligații extrateritoriale uh, consolidând aceste drepturi și în afara frontierelor Uniunii. Obiectivul eradicării sărăciei nu credem că poate fi realizat fără a uh, realiza și aceste drepturi ale omului în afara Europei. Aceste politici uh, coerente pentru dezvoltare reprezintă un instrument important. Acum uh, ne aflăm într-o lume foarte interconectată, iar dezvoltarea în afara Uniunii este, desigur, și în interesul Uniunii. Acest lucru trebuie, desigur, integrat și în procesul decizional în Uniunea Europeană și în afara politicilor stricte care se concentrează asupra dezvoltării pentru a asigura transparență și legitimitate globală. Trebuie ca procesul să fie mai participativ, iar guvernanța să fie mai responsabilă, asta vizând și partenerii externi, și, desigur, la fel de important este ca aceste politici uh, să uh, fie făcute cu responsabilitate și pentru cetățenii europeni în ceea ce privește cheltuirea resurselor. Bun. Metoda raportului Așa cum s-a spus deja, este o abordare bazată pe drepturile omului în cadrul politicilor de dezvoltare. Avem trei capitole tematice în raport care se concentrează asupra diferitelor drepturi, începând uh, de la dreptul la hrană, care este ancorat în convenții internaționale, dar care a fost uh, ratificat de cinci de state din lume, inclusiv uh, toate statele membre UE și Comisia Europeană. Acum, începând de la realizarea acestui drept pentru populația săracă din afara Europei, am încercat să punctăm care sunt politicile pentru atingerea acestui obiectiv, politicile comerciale, cele climatice, care toate au un impact asupra posibilității atingerii acestui obiectiv și realizării acestui drept. În diferitele capitole parcurgem diferitele politici și evaluăm impactul acestora. Iată două exemple. Un studiu de caz cu privire. Sunt circa mm, o duzină de astfel de studii de caz în raport, dar uh, ca exemplu, un astfel de studiu în ceea ce privește dreptul la hrană se referă la exporturile de lapte praf din Europa. Știm cu toții că în momentul de față există o criză alimentară. Una, una din șapte persoane uh, se culcă uh, plămândă și știm de asemenea că singura soluție sustenabilă pe termen lung este de a capacita dezvoltarea rurală în acele uh, țări în care trăiesc persoanele sărace. Creșterea animalelor de lapte este, în opinia noastră, una dintre cele mai valoroase ocupații pentru fermierii din țările în curs de dezvoltare. Avem 750 de milioane de oameni în întreaga lume care depind în existența lor de creșterea animalelor de lapte. Uniunea Europeană are politici legitime pentru a îmbunătăți creșterea animalelor pentru lapte în Europa, dar acest lucru poate afecta <clears throat> negativ uneori. În 2009, Comisia Europeană a reacționat la criza de pe piața internă din Uniunea Europeană prin reintroducerea subvențiilor la export și a făcut și achiziții de intervenție. S-au cheltuit 600 de milioane în acest scop. Așadar, riscurile s-au transferat în alte părți ale lumii. De exemplu, în Africa subsahariană, exporturile UE au crescut cu 62%, și un astfel, o astfel de creștere a exporturilor poate avea un impact major asupra fermierilor în care se exportă aceste produse. De exemplu, în Camerun am văzut că fermierii care timp de 10 ani își construiseră o poziție în lanțul local de furnizare, au fost afectați de aceste exporturi ieftine din Europa, dar și în Bangladesh și în alte locuri am constatat aceeași problemă. Deci este o problemă globală. E, desigur, un exemplu a unor politici europene care au avut uh, un impact negativ asupra posibilității realizării dreptului la hrană în afara Uniunii Europene. Un alt studiu de caz se referă la evaziunea fiscală și uh, sectoarele de extracție. O mare companie minieră, Glinco, deține uh, majoritatea minelor de cupru din Zambia. Un uh, raport uh, a arătat că profiturile erau de ani de zile transferate în mod artificial în afara Zambiei, subminând astfel baza de impozitare din țară. Este de asemenea un exemplu a unei probleme globale și se estimează că circa de 8 că de 8 ori mai mult decât folosim noi pentru dezvoltare uh, este, um, se scurge din aceste țări în curs de dezvoltare datorită politicilor marilor corporații care își transferă profiturile spre paradisuri fiscale. Datorită legislației contabile din Europa, companiile nu trebuie să raporteze uh, per țară, ci doar uh, trebuie să aibă situații financiare consolidate, așadar nu se poate vedea câte impozite plătesc în diferitele țări în care operează. Însă este un uh, proces care se află în schimbare, vor apărea probabil modificări pozitive la nivelul acestei legislații. Iată așadar un alt exemplu de legislație europeană internă care poate avea un efect negativ asupra oamenilor din țările în curs de dezvoltare. Acum constatările raportului nostru. Una dintre principalele constatări, așa cum au arătat aceste cazuri, că multe politici europene încă nu sunt coerente cu obiectivele politicii de dezvoltare însă se mai pot îmbunătăți și mecanismele existente. De exemplu, din 2009, liniile directoare comunitare spun în mod clar că fiecare evaluare de impact trebuie să țină cont și de impactul asupra politicilor de dezvoltare al, și asupra <clears throat> proiectelor desfășurate de UE în aceste țări. Din 164 de astfel de studii de impact care s-au efectuat din 2009. Uh, noi am considerat că 77 afectează politicile de dezvoltare, doar în șapte însă s-a menționat acest lucru. Până acum nu există niciun fel de mecanism pentru plângeri și de aceea chiar dacă s-a spus deja din 2009 că trebuie să existe un uh, mecanism uh, în baza căruia oamenii afectați din țările în curs de dezvoltare pot să facă astfel de uh, plângeri, nu există un astfel de mecanism. Însă aceste lucruri țin de voința politică și uh, constatăm așadar o lipsă de voință politică în acest sens. Nu știu cât timp mi-a mai rămas. Ultimul subiect pe care doream să îl menționez și unde poate avea o contribuție și Parlamentul European, așa cum am spus de la început, se referă la <clears throat> viitorul raport din proprie inițiativă. Îl așteptăm cu mare interes. Sperăm să nu fie la fel de descriptiv ca raportul Comisiei ci sperăm că acest prim raport a noului raportor permanent să fie mai ambițios. Cred de asemenea că Parlamentul European are o responsabilitate specială, dar și o șansă specială, pentru că este colegiuitor, ceea ce înseamnă că, de exemplu, pe legislația uh, PAC și pe legislația uh, economică aveți posibilitatea să faceți ca această legislație să devină mai coerentă și cu obiectivele politicii de dezvoltare. Aveți posibilitatea să inițiați audieri uh, care să includă mai multe comisii de specialitate pentru a spori cooperarea și dialogul și, desigur, ne sunteți politicieni aleși în mod democratic, prin urmare, susținerea dumneavoastră politică este crucială. Iar un ultim aspect, permiteți-mi să punctez câteva procese cheie în care vedem că este implicat uh, Parlamentul în acest an. În primul rând, reforma PAC, în pofida faptului că rezoluția Parlamentului European uh, stipulează în mod clar că uh, Uh, și propunerea CAP trebuie să facă trimitere la politicile de dezvoltare, însă nu există o astfel de uh, trimitere. Veți avea ocazia să analizați propunerea și veți redacta un aviz. Apoi, agenda pentru schimbare care se concentrează doar uh, uh, foarte uh, puțin asupra uh, coerenței politicilor în domeniul dezvoltării și, nu în ultimul rând, directiva cu privire la transparență, care este dezbătută în momentul de față și care, dacă va fi formulată în mod corect, poate fi utilă pentru combaterea uh, scurgerii fluxurilor financiare ilicite din țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc, au acum uh, cuvântul uh, domnii și domnule deputați, dacă există întrebări. Domnul Gărânț. Ah, și pe bine, Si, madame la raportrice. Da. În ce privește coerența dezvoltării, dacă doamna raportoare dorește să intervină, îi las cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule Căren, stimați reprezentanții ai Comisiei, stimați reprezentanții ai Concord, vă mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră, stimați oaspeți. CPD-ul este una dintre temele cele mai importante pe care le discutăm în momentul de față. Cu siguranță această discuta- discuție va rămâne una pe termen lung. Din păcate, astăzi nu avem suficient timp la dispoziție și tocmai de aceea încerc să fiu cât mai succintă. Voi încerca să fac doar câteva comentarii de bază. Obiectivul colaborării pentru dezvoltare este tocmai acela de a face cooperarea pentru dezvoltare ceva superflu. Eh, iar pentru ca lucrul acesta să se întâmplă, e nevoie de o, co- o coerență a politicilor de dezvoltare, dar coerența aceasta este greu de conceput și e greu de pus în aplicare. Pentru punerea sa în aplicare e nevoie de resurse suficiente, eh, resurse care, din punctul de vedere al Parlamentului European, sunt prea puține în momentul de față. Uh, e nevoie de expertiză din partea unor experți externi, ONG-uri, etc., expertiză pe care o primim în momentul de față și o salutăm. Dar în, tu, în ciuda tuturor acestor provocări, uh, uh, coerența politicilor pentru dezvoltare e un obiect esențial. Dată fiind criza cu care ne confruntăm, CPD-ul este cu atât mai esențial. De ce? Pentru că trebuie să tratăm într-o manieră rațională banii contribuabililor europeni. Cum altfel le vom putea demonstra cetățenilor europeni cât de importantă este achitarea de către ei a tuturor impozitelor, care mai apoi se transformă în fluxuri pentru dezvoltare. E normal ca cetățenii uh, europeni să își pună întrebări în legătură cu modul în care taxele și impozitele lor sunt folosite de către Uniunea Europeană și este normal ca noi să le oferim uh, răspunsurile noastre. Și bineînțeles că în momentul în care oferim aceste uh, răspunsuri, ar fi trist să le spunem uh, cetățenilor europeni că toate fondurile lor au fost folosite pentru distrugerea activităților artizanale a unor pescari din cine știe ce parte a lumii. Dar mai important decât uh, fondurile sunt uh, interesele. Vedem că apar o mulțime de interese la lumină în momentul în care se cre- încearcă crearea unei perspective pe termen lung. O coerență a politicilor este singurul instrument uh, care va genera o politică de cooperare sustenabilă. Doar prin asigurarea acestei co- coerențe a politicilor uh, de dezvoltare vom avea într-adevăr o politică de dezvoltare de viitor. Doar prin, uh, prin intermediul coerenței politicilor pentru dezvoltare vom putea oferi statelor parteneri posibilitatea de a se dezvolta de unele singure. Trebuie să înțelegem că noi suntem în aceeași măsură dependenți de statele în curs de dezvoltare, precum aceste state sunt dependente de noi. Viitorul trebuie să fie decis de ambele părți. Tocmai de aceea e nevoie de raționamente care să bată departe. Însă, tocmai această situație generează și mai multe uh, probleme la nivelul uh, CPD-urilor. Vedem prea bine, cel puțin în uh, domeniul politicilor, de, politicilor ecologice, că, din păcate, diferitele suprapuneri între politici nu fac decât să ne pună din nou și din nou în față exact aceleași obstacole. Vedem că aceleași, uh, că problemele sunt cât se poate de cunoscute, dar, din păcate, adeseori uh, nu există voința politică necesară pentru uh, schimbare. Vedem lucrul acesta atât la nivelul CPD-ului, cât și la nivelul celorlaltor politici europene. În continuare, ținem cu dinții de idei învechite, de interese învechite, după cum prea bine vedem în toate discuțiile pe care le purtăm cu uh, politicienii care sunt specialiști în domeniul agriculturii sau în domeniul ecologiei, etc., etc. Și tocmai de aceea, acum e momentul să schimbăm paradigma, e, e momentul să punem în aplicare, într-adevăr, politici de dezvoltare coerente, politici uh, de dezvoltare coerente care ne vor ajuta să avem o viziune clară și mult mai rațională asupra politicii politicilor noastre. Mai mult ca sigur, în, ultimele, în următoarele luni ne vom certa mult între noi, dar tocmai aceste discuții sunt uh, importante, pentru că fiecare instituție europeană în parte trebuie să-și aducă aportul la cristalizarea acestor uh, politici pentru dezvoltare. Ei bine, eu sunt uh, convinsă că argumentele Parlamentului European trebuie să fie bine auzite. Am văzut care au fost rezultatele obținute cu ajutorul amendamentelor noastre în domeniul politicii pentru pescuit și uh, cred că același lucru ar trebui să-l facem și în celelalte domenii. Dacă mă gândesc, spre exemplu, la agricultorii care demonstrează în Berlin, uh, îmi dau seama că ajutorul nostru este necesar. Dacă nu vom spune lucrurilor pe nume, ne, vo, ne vom simți la un moment dat depășiți de istorie. E momentul să schimbăm uh, paradigma gândirii noastre. Și acum dați-mi voie să îmi exprim uh, opiniile cu privire la raportul Comisiei și raportul uh, Concord. Raportul uh, Comisiei, din păcate, este doar un document de lucru, așa că trebuie să-l lăsăm la o parte. În ceea ce privește raportul Concord, mi se pare foarte interesante toate recomandările pe care dumneavoastră le puneți uh, le, le faceți. E foarte interesant ceea ce spuneți despre rolul pe care Barroso, Parlamentul European, Ombudsmanul European îl pot uh, avea cu toții. De asemenea, importante sunt recomandările dumneavoastră cu privire la modul în care trebuie să fie supravegheate efectele și impactul politicilor de dezvoltare. De asemenea, foarte bine ați spus că Uh, transparența trebuie să fie una garantată, toate criteriile de finanțare trebuie să fie transparente și, de asemenea, spuneți prea bine că și rolul BEI ar putea să fie îmbunătățit, iar uh, BEI ar putea să fie mai mult implicată în acordarea de finanțare pentru, uh, pentru dezvoltare. În raportul Comisiei, la pagina 3, se spune că trebuie să trecem mai departe de acea Uh, paradigmă do no harm. Ce înseamnă lucrul acesta, aș vrea să vă întreb. Uh, de asemenea, în raportul Comisiei se vorbește despre necesitatea de a implica mai mult parlamentele naționale în aceste activități, uh, dar vreau să vă întreb în ce măsură există într-adevăr planuri concrete în acest sens. De asemenea, OCDE-ul a creat o platformă CPD Eh, de una singură și vreau să vă întreb dacă Comisia are de gând să creeze o platformă asemănătoare la nivel european. Oare nu ar fi o idee bună pentru adunarea tuturor acelor povești de succes pe care le-am avut în, în trecut? Știu că la un moment dat exista această idee. Eh, mă întreb dacă mai este actuală. În orice caz, în moment, aceste, un astfel de eh, platformă ar fi deosebit de importantă uh, o astfel de platformă ar fi foarte importantă pentru atragerea de partea noastră a cetățenilor. De asemenea, avem nevoie mare de ajutorul ONG-urilor, tocmai din cauza lipsei de resurse cu care ne confruntăm în momentul de față. Și acum dați-mi voie să, vă, să mulțumesc colegilor de la Concord și colegilor pentru atenție. Gurenț. Mulțumesc. Eu dau cuvântul acum domnului Gurenț. Mulțumesc, doamnă președintă. Această dezbatere îmbrățișează odată în plus o serie întreagă de probleme. Din păcate, trebuie să le analizăm în timp foarte restrâns. Mulțumesc celor de la Concord pentru expunerea făcută pentru faptul că au reflectat o serie întreagă de probleme. Totuși, mie, din punctul meu de vedere, există o lacună. Trebuie să uh, facem o analiză a instituțiilor țărilor donatoare, dar în ce privește coerența nu ne ocupăm suficient de țările partenere pentru că uh, o parte a politicii de coerență se dezvoltă la acest nivel. A doua observație pe care doresc să o fac. În ce privește coerența politicilor, suntem adesea prea modești în ce privește rezultatele deja obținute. Știm care este impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării și mă voi referi la două cifre. În anul 2000, 10 miliarde de euro au fost puși la dispoziție de Uniunea Europeană ca restituire pentru exportul produselor agricole. În uh, anul 2008 au fost 300 de miliarde deci, um, într-o perioadă de 10 ani lucrurile s-au schimbat semnificativ, este o proporție de 30% de creștere. Eu cred că și Comisia confirmă acest lucru, s-a făcut totul uh, pentru a nu influența prea mult prețurile produselor la export. Pentru că în momentul în care vom părăsi această sală, vom fi confruntați cu anumită problemă. Ultimul punct pe care doresc să-l observ. Este o sugestie pe care o fac nouă tuturor. Să vedem care sunt uh, dificultățile uh, în materie de coerența politicilor. Este adevărat că uh, există interesul de protecție a producției agricole, în Ghana de pildă. Banca Mondială uh, a creat o presiune pentru reducerea uh, prețului de export. Oare Banca Mondială nu, nu se înșală? Și de aici o altă sugestie. Cred că Uniunea Europeană uh, este mult prea modestă în ce privește uh, modul în care se prezintă pe plan internațional, pentru că a făcut tot ce este necesar pentru o reușită. Și o ultimă considerație în, ce, în domeniul comercial. Am finanțat o asistență tehnică adresată tuturor țărilor în curs de dezvoltare care au dorit să se pregătească pentru runda de la Doha. Și așa cum văd eu lucrurile, uh, țările în curs de dezvoltare acum sunt într-un fel uh, materia uh, primă pentru produsul pe care dorim să îl obținem. Trebuie să analizăm critic acțiunile pe care le întreprindem. Care sunt rezultatele? Eu cred că uh, rezultatele uh, sunt și decepționante. Noi, de fapt, suntem uh, singurii care acționăm pentru emanciparea statelor partenere și că ar trebui să subliniem acest lucru. Iar în ce privește sistemul instituțional internațional, grupul G20 uh, trebuie să existe de asemenea o coerență a politicii. Deci și la nivelul G20 trebuie să analizăm lucrurile și să tragem concluzii politice. Oricum, vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată, care este stimulativă. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Keller. Mulțumesc. Sunt de acord cu o serie de lucruri care au fost puse. Mulțumesc și eu eh, celor de la Concord pentru această prezentare. Este pentru noi de mare ajutor în dezvoltarea politicilor noastre. Sigur că există o serie întreagă de limite pe care ni le autoimpunem în cadrul coerenței politicilor de dezvoltare. Noi, în Comisia DEVE nu suntem întotdeauna foarte coerenți, mai ales vis-a-vis -vis de materiile prime. Am votat astăzi uh, un raport, dar cred că ar trebui să fim noi înșine mai coerenți, să ținem seama de interesele țărilor în curs de dezvoltare și uh, acest lucru să se exprime și în uh, comportamentul nostru de vot. Sigur, dacă Comisia uh, DEVE votează într-un fel și celelalte comisii votează în alt fel, iar se creează probleme. Uh, noi am avut uh, obstrucții vis-a-vis -vis de politica CPD, față de politica în domeniul pescuitului, deci ar trebui să exercităm și o influență asupra colegilor noștri din celelalte comisii pentru ca și ei să ne susțină abordarea noastră de coerență a politicilor de dezvoltare. Dar cred că chiar și în interiorul comisiei putem îmbunătăți lucrurile și aș vrea să văd și din partea Comisiei uh, în documentul de lucru, în uh, raportul privind uh, coerența politicilor care au fost succesele înregistrate, dar dar bineînțeles că trebuie să analizăm și lucrurile care nu au evoluat satisfăcător. Să spunem, este o bătălie pe care am pierdut-o, nu am acționat foarte coerent, suntem conștienți de acest lucru, decât să spunem doar ceea ce uh, este uh, îmbucurător. Haideți uh, să ne concentrăm pe combustibilul bio și pe alte aspecte. Trebuie să vedem ce este într-adevăr în interesul dezvoltării. Ceea ce îmi lipsește mie în raportul Comisiei privind CPD, o argumentație bazată pe evidențe. Pentru că un exemplu Uh, din uh, zilele recente este ni s-a prezentat un studiu privind resursele genetice și uh, drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice. Și ni s-a spus clar că nu există vreo evidență care să ne sugereze că în acest domeniu uh, venim în întâmpinarea țărilor în curs de dezvoltare pentru reducerea uh, gradului de sărăcie. Uh, dar uh, în raportul Comisiei se pare că aceste instrumente de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală sunt chiar binevenite. Da. Nu putem spune că este grozav dacă oamenii contestă de fapt acest fenomen și există, din păcate, uh, suficiente voci care contestă uh, aceste aspecte. Mai departe. În ce privește raportul Comisiei privind coerența politicilor de dezvoltare, aș vrea să uh, văd și uh, cum putem revizui programul de lucru în acest domeniu. Ce s-a întâmplat cu el? Dacă tot uh, îl analizăm, unde am înregistrat un succes, unde un eșec. Iar în acest follow-up al raportului de anul trecut. Trebuie să vedem ce preluăm pentru proiectele viitoare, ce s-a implementat până acum. De pildă, punctele focale la nivelul delegațiilor în aceste politici. În ce stadiu ne aflăm în clipa de față? Pentru că este un exercițiu important nu doar pentru Comisie, ci și pentru noi înșine, pentru Parlament, pentru Comisia DEVE. Trebuie să analizăm unde ne aflăm și cum putem să ne dublăm eforturile, în ce domenii. În raportul Comisiei lipsesc elementele critice care să ne ajute să îmbunătățim lucrurile să uh, vedem care este bătălia, dacă riscăm să o pierdem sau nu, pentru că este foarte important să analizeze aceste lucruri cu onestitate. CPD-ul nu este un exercițiu simplu. Deci va trebui la nivelul Parlamentului și la nivelul Comisiei să fim onești și să analizăm evidențele. Iar raportul Concord ne ajută în acest sens. Poate că uh, pentru activitatea viitoare putem formula câteva idei. Poate că ar trebui să analizăm o țară, la modul general, pentru a vedea cum este afectată această țară de uh, CPD, pentru că dacă sectorul uh, lactat este analizat, putem vedea uh, care este influența asupra celorlalte sectoare. Să vedem uh, care va fi impactul asupra uh, noi politici agrare, să vedem pentru instrumentele de parteneriat viitoare care sunt concluziile pe care le putem trage. Deci ar fi de mare folos dacă ați putea face un studiu de acest gen. Îi dau cuvântul acum doamnei Zonca de Biezeva pentru a ne prezenta raportul și pentru a răspunde la întrebări. Merci beaucoup. Uh, donc, je vais peut-être uh, presenting brief. Voi începe prin o scurtă prezentare a acestui raport. Știu că s-a vorbit foarte mult deja despre conținutul acestuia, așadar în câteva cuvinte introductive. Uh, salut uh, foarte mult acest schimb de vederi și posibilitatea de a susține acest raport în fața dumneavoastră. Parlamentul European are un rol important în promovarea coerenței politicilor pentru dezvoltare, iar atenția acordată acestor chestiuni importante care țin de CPD ne-a susținut activitatea uh, foarte mult în trecut și sperăm că acest lucru va continua și în viitor. Comisia așteaptă cu interes și următorul raport parlamentar în ceea ce privește CPD, care să sperăm va veni și completare în ceea ce privește chestiunile politice. Documentul de lucru intern al uh, Comisiei cu privire la coerența politicilor de dezvoltare a fost publicat la finele anului trecut, în decembrie 2011, ca al treilea raport de acest tip, uh, unde Comisia s-a angajat uh, ca acest lucru să facă periodic la fiecare doi ani. Calitatea acestui raport depinde însă foarte mult și de calitatea contribuțiilor, fie din partea celorlalte servicii ale Comisiei, dar și din partea statelor membre și desigur, a datelor disponibile. Așadar, uneori regretăm că nu avem suficiente probe pentru a pleda anumite, în favoarea anumitor cazuri. Raportul acoperă perioadă de la ultimul raport, așadar din 2009, și se concentrează nu pe toate domeniile de politică, nu poate face acest lucru, pentru că sunt uh, foarte multe tipuri de politică. Uh, avem o agendă și un program de lucru pentru coerența politicilor de dezvoltare care acoperă perioada până în 2013, iar acest raport pe 2011 se concentrează asupra unui uh, număr de cinci principale domenii uh, tematice care se reflectă și în programul nostru de lucru. În primul rând, chestiuni transversale, inclusiv implementarea angajamentelor uh, CPD. Încercăm să clarificăm uh, ce instrumente sunt folosite pentru promovarea CPD Vorbim de asemenea și despre o, o coerență pentru politica de dezvoltare bazată pe probe și am încercat să folosim învățămintele trase în ultimii ani în ceea ce privește metodologia, colectarea de date. Am dorit să subliniem principalele provocări în acest domeniu. În acest context vorbim de asemenea și despre platforma OCDE în ceea ce privește uh, CPD și uh, cu ocazia asta poate răspund și la câteva dintre întrebările formulate. Comisia a fost invitată să participe la această platformă. Ne bucurăm că am fost invitați. Încurajăm de asemenea și statele membre să participe și OCDE a deschis această platformă și uh, către statele membre care nu sunt membre OCDE. Lucru care ne ajută pentru că nu dorim să avem aceleași discuții de două ori este un lucru pozitiv pentru că pe 9 februarie are loc o întâlnire a punctelor de contact din statele membre uh, organizată de OECD care ne permite să discutăm în profunzime metodologia și chestiunile care sunt relevante pentru noi și pentru statele membre. Apoi, altă parte se referă și la abordarea de a nu face rău, de do no harm approach. În momentul de față, de multe ori când vorbim despre coerența politicilor pentru dezvoltare, se evidențiază doar exemplele negative. Am dorit să depășim, depășim această abordare și să spunem că este nevoie și de sinergii. Însă acest lucru este greu de făcut la nivelul met- metodologiilor, dar credem că și uh, poveștile de succes, cele pozitive, sunt importante pentru stimularea acestor politici. Apoi uh, ne referim la comerț și finanțe, schimbări climatice, migrație și securitate. Nu vreau să intru în prea multe detalii pentru că nu cred că avem destul timp, însă una dintre chestiuni și unul dintre succesele de care suntem mândri este de a un aspect la care s-a referit și Concord cred că, de exemplu, când discutăm chestiuni precum uh, politica agricolă sau politica în domeniul pescuitului, putem spune că un succes a fost deja includerea aspectului de dezvoltare în pregătirea acestor politici. E greu de spus dacă a fost un succes sau un eșec. Nici o politică nu este 100% coerentă. Așadar, nu vom putea spune niciodată că ne-am făcut treaba, definitiv. Partea a treia este un scurt rezumat al învățămintelor trase și provocările cu care ne confruntăm în continuare în baza contribuțiilor pe care le-am primit. Fiind un document intern al Comisiei, nu venim cu prezentarea unor direcții noi, ambițioase sau propuneri noi. De aceea înțeleg dezamăgirea dumneavoastră, însă nu acesta a fost obiectivul raportului nostru. Apoi, în urma acestui raport, Sigur, vă spuneam că programul nostru de lucru acoperă perioada până în 2013. Sunt anumite elemente din programul de lucru care sunt deja depășite și uh, le vom revizui, vom face o evaluare și vom pregăti un nou program de lucru pentru perioada de după 2013. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Documentul este accesibil pe pagina de web a Europe Aid și îl vom discuta și la nivel OCDE. În februarie se discută și uh, la nivelul Consiliului. Mă bucur că discuția în Parlament are loc înainte de discuția uh, la nivelul Consiliului. Arată importanța pe care dumneavoastră o acordați uh, coerenței politicilor pentru dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc că îi dau cuvântul domnului Regerson și rog să aibă o intervenție cât mai scurtă. Well, thank you. I'll also try... Mulțumesc! și voi încerca să dau un răspuns la câteva dintre întrebările formulate. Cred că una dintre chestiunile cele mai importante uh, se referă la coerența la diferite nivele. Este vorba de probleme globale până la urmă și cred că una dintre principalele idei pe care dorim să le împărtășim este aceea că coerența este și în interesul UE. Pe agricultură suntem cel mai mare bloc comercial uh, în domeniu, ceea ce ne oferă o influență majoră. Însă incoerențe uh, se regăsesc și la nivelul țărilor în curs de dezvoltare, dar Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu, să fie un lider. Uniunea Europeană are valori uh, foarte ridicate în ceea ce privește drepturile omului, uh, Uh, care constituie nucleul politicilor externe ale Uniunii și trebuie ca aceste priorități să devină cât se poate de eficiente și să pună în implementare valorile pe care se bazează Uniunea noastră. Iar coerența se încadrează aici. O altă observație în ceea ce privește probele. Desigur că coerența politicilor pentru dezvoltare trebuie să se bazeze pe argumente, trebuie însă să fim conștienți că acest lucru ține de voința politică și de deschidere pentru dialog. Este valabil și pentru societatea civilă. În uh, Danemarca, de pildă, pe problema PAC avem o conferință cu Consiliul Fermierilor din Danemarca pentru că considerăm că este o ocazie de a construi și solidaritatea între fermieri și cred că fermierii atât din UE cât și din țările în curs de dezvoltare se confruntă cu provocări comune. De asemenea, sigur, și uh, PAC s-a schimbat mult în ultimii ani. Nu afectează Ghana la fel de mult ca și Thailanda, dar este important uh, dialogul cu privire la procesul decizional, nu doar în țările în curs de dezvoltare, ci și în Europa. Nu spun că este o sarcină ușoară, dar ține de deschiderea pentru di- dialog și de voința politică. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Schnieber pentru a trage concluziile. Ja, ich möchte mich für alle... Da, eu aș dori să vă mulțumesc uh, foarte mult pentru toate contribuțiile. Cred că toți cei care s-au implicat în această discuție au arătat foarte clar că tema CPD este una importantă pentru ei, că chestiunea durabilității politicii de dezvoltare este una foarte importantă și cred că ne așteaptă multă treabă. Aici, domnule Gărând și aici trebuie să vă dau dreptate, există domenii în care s-au făcut multe și nu am fi corect să criticăm doar și să nu evidențiem că s-au făcut și mulți pași pozitivi. Cu toate acestea, cred că, de pildă, domeniul cooperării tocmai cu țările în curs de, uh, cu țările emergente reprezintă un domeniu important. Trebuie să vedem cum putem să le cooptăm. Pentru că pentru mine nu e bine să ne concurăm la fața locului, să vedem cine este cel mai bun donator uh, și nu cred că ar trebui să ne criticăm reciproc, ar trebui oarecum să unim aceste programe, să zicem, noi ne ocupăm de infrastructura stradală, voi de altele. Eu cred că ne mai așteaptă mult de lucru. În acest sens, nu exclud nici comisia. Cred că o formulă de stabilire a unor uh, valori de referință ar impulsiona și celelalte state membre uh, care ar putea vedea unde există bune practici. Cred că până data viitoare vom putea face pași în acest demers și, așa cum vă spuneam, dacă toți contribuie, la fel și colegii din uh, Comisia pentru Agricultură, dar și alții, atunci am fost amenințată că nu o să mai am nimic de mâncare, dar poate că atunci lucrurile o să iasă bine. Cred că aveți dreptate. Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii și trecem acum la punctul următor de pe ordine de zi. Acordul de la Cotonou, știți că a fost modificat pentru a doua oară și eh, Parlamentul nostru eh, pe baza comisie, recomandării Comisiei solicităm uh, aprobare în cadrul unui acord internațional. Raportorul nostru este domnul Cashman, îl invităm să ne expună în clipa de față starea de fapt. Va fi un prim schimb de opinii. Domnul Cashman uh, ne va uh, prezenta proiectul de raport și uh, cred că trebuie să-i dăm cuvântul pentru explicațiile pe care le așteptăm. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt foarte amabilă înainte de toate. I have to point out uh, from the Dar, înainte de toate, dați-mi voie să uh, menționez sau să accentuez greșeala care se regăsește exact în titlul acestui raport, cel puțin în versiunea engleză. Nu este a doua modificare, ci este vorba de a doua revizuire a re- a acordului de la Cotonou. Articolul 95 din uh, acordul de la Cotonou este baza acestei reviziu, revizii și prima revizie a avut loc în 2005. A doua revizie a fost inițiată în mai 2009 și uh, au fost multe motive pentru această revizie era vorba despre experiențele ACP, experiențele avute cu implementarea acordului de la Cotonou și, de asemenea, toate îndoielile Parlamentului European. Cu toții ne-am dorit să păstrăm caracterul excelent al parteneriatului dintre statele ACP și UE și să adaptăm acordul la noile schimbări survenite la nivel de relații uh, mondiale, UE, uh, ACP, etc. Important pentru ambele părți era dimensiunea politică, eh, integrarea regională, dezvoltarea comerțului, eh, cooperarea pentru, finanțare, pentru dezvoltare și ajutorul, bineînțeles, și bineînțeles că la fel de importantă era și consecințele eh, ajutorului. Bine, dacă vă aduceți aminte, aminte Comisia a discutat această revizuire, Consiliul a revizuit la rândul său, Comisia și-a dat cu părere, așa cum vine rândul Parlamentului European să aprobe revizuirea sau nu. Uneori cred că mi-am pierdut răbdarea pe parcursul negocierilor, însă trebuie să recunosc că președinția spaniolă și Consiliul au uh, început uh, și au fost obligate să, să, ducă, să depună eforturi susținute. Bineînțeles, Consiliul a fost ajutat de către Comisie. Negocierile n-au fost uh, facile pentru că Parlamentul European cerea o serie de garanții în ceea ce privește nediscriminarea, și, de asemenea, garantarea uh, drepturilor omului. Știm cu toți ce se întâmplă în uh, în uh, statele ACP și există motive pentru care statele ACP au rezistat la opțiunile menționate de către Comisie sau la cerințele expuse de către uh, actorii europeni. Însă dacă dăm acum în spate și dacă renunțăm la această garanție pe care o cerem în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, spre exemplu, atunci care este semnalul pe care îl trimitem? Semnalul pe care îl transmitem este acela că, într-adevăr, drepturile omului sunt sunt un subiect negociabil. Ei bine, eu și cred că majoritatea um, europarlamentarilor nu sunt de acord cu această idee. Asta în primul rând. În al doilea rând, în raportul doamnei Jolie din decembrie 2009 au fost menționate o mulțime de temeri care nu au fost rezolvate prin textul final. Un element uh, esențial din punctul meu de vedere, după, un element care de altfel a fost menționat și în rezoluțiile Parlamentului European, uh, Uh, se referea la articolul 8, uh, paragraful 4. Era vorba despre nediscriminare. Uh, în continuare, formularea acestui articol nu este cea mai bună cu putință. Nu s-a reformulat articolul. În continuare, acest articol este practic o copie a articolului 2 din Carta Drepturilor Omului. Se dorea includerea aici și a nediscriminării sau interdicției discriminării pe motive sexuale și preferințe sexuale. În continuare, homosexualitatea este o infracțiune penalizată strict în 38 dintre statele ACP. Și uh, ar fi uh, trist dacă Uniunea Europeană nu ar spune clar că ține uh, cu dinții de această nediscriminare, în special în acest domeniu. N-ar, ar fi trist dacă Uniunea Europeană ar da în spate, în fața refuzului statelor ACP de a negocia acest aspect legat de homosexualitate această, acest refuz ar uh, duce practic la ceea ce s-a întâmplat în anii 80, în momentul în care SIDA a apărut pentru prima dată în uh, Statele Unite ale Americii. S-a uh, trecut sub tăcere acest aspect și ce a generat el oare? Moarte. Ei bine, eu nu vreau să, să fiu părtaș la proliferarea morții. Deci există o mulțime de refuzuri în ceea ce privește includerea acestei idei în articolul 8, aliniatul 4. Un alt uh, element uh, esențial din punctul meu de vedere și de altfel uh, este vorba despre comentarii incluse în uh, raportul INTA, uh, comentarii referitoare la uh, la comerț, la schimbări, reforme la nivel național care să, să, să încurajeze investițiile și schimburile, uh, printre altele. Mi-ar plăcea dacă Comisia ar reuși să îmi explice uh, de ce uh, textul de la Lisabona, tratatul de la Lisabona nu este nici uh, într-un fel reflectat în textul pe care, acordului pe care îl avem în momentul de față. Comisia a fost întotdeauna conștientă de îngrijorările noastre și a fost dispusă să discute. Comisarul Pivax a luat legătura cu mine direct în calitatea mea de raportor. Însă, pentru a organiza un uh, eveniment pe tema nediscriminării în uh, acordul uh, de la Cotonou, Așadar, organizarea unui, acest, uh, unui astfel de eveniment ar fi absolut esențială pentru eliminarea tuturor uh, problemelor de acest sens. Sper din tot sufletul că în următoarele luni acest eveniment se va organiza și va fi, un oca- va fi o ocazie pentru a discuta într-adevăr aceste teme importante. Sper uh, din tot sufletul că în, acest, în cadrul acestui eveniment vom purta discuții fructuoase atât uh, reprezentanții Comisiei, cât și uh, ambasadorii statelor ACP și toți ceilalți actori importanți uh, la nivel european. Deci acest schimb de opinii este foarte important din punctul meu de vedere și cred că ar trebui să survină înainte de formularea de către mine a unui text final de raport. Consider că aceste informații ar trebui să fie incluse de mine sau informațiile care vor reieși din această, acest schimb trebuie să fie neapărat să fie incluse incluse în raportul nostru. Uh, cea de-a doua uh, revizuire nu este neapărat ultima, cu siguranță. Există posibilitatea creierii unei a treia revizii înainte de anul 2020, însă ne-am dorit prea, foarte mult ca această a doua revizuire să fie într-adevăr una de calitate. În acest sens, Parlamentul European își asumă rolul pe care îl consideră foarte important Uh, în ceea ce privește revizuirea acordului de Cotonou și tocmai uh, fiind, acesta fiind rolul nostru, și anume unul important, așteptăm cu nerăbdare evenimentul care va avea loc peste câteva luni înainte de a crea acel raport al nostru. Dau uh, cuvântul comisiei și după aceea domnului Gărenț, care am impresia că dorește să intervină. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și domnului Cashman pentru prezentarea pe care ne-a referit-o azi asupra celei de-a doua revizuire a acordului de la Cotonou. Uh, uh, aș vrea să răspund pe scurt la câteva elemente subliniate de Michael. În ce privește discriminarea, știți că a existat un dialog cu comisarul Pibalx. Există această idee de a lansa un fel de colocviu, o inițiativă pentru a discuta asemenea aspecte. De asemenea, ați putut constata că există o rezistență în anumite țări uh, ACP în uh, ce privește aceste probleme. Știți că uh, am avut și discuții în Comisia Pregătitoare pentru adunarea paritară. Deci, sunt chestiuni în legătură cu care cu Comisia Europeană acordă o atenție deosebită. Este adevărat că în foarte multe țări ACP orientarea sexuală, homosexualitatea este în continuare incriminată și este nevoie de o poziție foarte fermă din partea noastră pentru ca acest tip de legislație să fie înlăturat. Am avut întâlnirea de la Rwanda, care a dat rezultate, de asemenea în Malawi, în Burundi, am avut discuții și acum în Nigeria. În toate aceste țări, în Comisia Europeană, în altul reprezentant, care este vicepreședinta Comisiei, a avut o poziție foarte fermă și s-au găsit până la urmă soluții de compromis pentru a aplica Declarația Universală a Drepturilor Omului, pentru a nu uh, goli de conținut uh, Uh, relațiile politice cu aceste țări. Dar evident există o anumită frustrare în relațiile noastre cu aceste țări, acolo unde întâlnim asemenea uh, tipuri de discriminare și încălcare a drepturilor omului. În ce privește celelalte aspecte și uh, mai ales absența unei lisbonizări Știți că uh, există într-adevăr uh, țări uh, în care tratatul de la Lisabona nu poate fi aplicat. Noi notificăm țărilor ACP um, tot ceea ce ni se pare esențial că trebuie să fie respectat în baza tratatului de la Lisabona. Uniunea Europeană trebuie să fie reprezentată inclusiv în cadrul uh, uniunilor ambasadorilor cu aceste țări. Noi am trimis o scrisoare uh, cu un proiect de acord care în clipa de față uh, a fost distribuită și dumneavoastră, dar acest mesaj până la urmă a fost retras uh, de către Consiliu, spunându-se că trebuie să fie uh, reglementate încă uh, anumite aspecte în afara Uniunii Europene în baza tratatului de la Lisabona. Există încă elemente care trebuie să fie clarificate, dar intenția Comisiei este de a prezenta totuși în scurt timp această scrisoare cu dispozițiile instituționale în baza acordului de la Cotonou și care să conțină și noile prevederi în baza tratatului de la Lisabona. Deci eu cred că pot să mă opresc aici și oricum Comisia este dispusă să uh, discute uh, și alte elemente care uh, raportorul consideră că merită să fie discutate și să avem uh, și uh, într-o discuție cu domnul comisar Pibalks uh, um, clarificări pentru ca raportul final să aibă o notă pozitivă. Domnule Gărânț, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cred că în cadrul acestei discuții Uh, trebuie să ținem seama de uh, o realitate. Uh, nu vrem sau nu, până la urmă, este amenința de prăbușire, pentru că există acorduri regionale și se poate produce o breșă în politica de coeziune. Și Michael a spus că eu cred că noi cu toții îl susținem. Trebuie să păstrăm acest cadru unic, trebuie să menținem acest spațiu unic al valorilor, pentru că este, într-un fel, un element unic în istoria Uniunii Europene, în ceea ce am obținut. Cloceson cunoaște foarte bine această problematică există o abordare globală uh, cu toate statele ACP pe care trebuie să îl păstrăm. Sigur că există diferențe, dar uh, uh, dacă până la urmă vom mozaica foarte mult relațiile noastre, lucrurile nu vor putea să funcționeze bine. A doua observație pe care doresc să o fac. Nu știm care va fi realitatea după 2020, dar Uh, la Coton, în legătură cu Cotonou s-au luat decizii foarte importante. Acum apare uh, generația noilor actori în domeniul sectorului privat. După căderea zidului Berlinului, din acest punct de vedere, lucrurile s-au schimbat pe scena politică și, uh, din păcate, există încă o ecluziune a societății civile în aceste țări și uh, noi uh, trebuie să găsim parteneri de dialog și la nivelul societății civile, să susținem. Ultima observație. Africa se va confrunta cu noi responsabilități și va trebui să ajutăm guvernele din această zonă, pentru că cotonul nu trebuie să fie, până la urmă, sacrificat, uh, sacrificat uh, Uniunii Africane. Trebuie să existe o construcție solidă între Uniunea Europeană și Africa pentru că reuniunea la nivel înalt, uh, Uniunea Europeană, Africa, trebuie să fie foarte clar cine ce atribuții are. Să nu lăsăm să se acumuleze probleme pentru care răspunsurile sunt greu de găsit. Mulțumesc. Îi voi da cuvântul domnului Cashman. Thank you very much. Can I thank Charles for Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc pentru Charles, pentru comentarii care, ca de obicei, au fost uh, la obiect. În mod interesant, în Regatul Unit există o, o organizație care luptă pentru uh, egalitate pentru lesbieni și homosexuali. Și modalitatea în care au reușit să obțină adoptarea acestor modificări de către guvern a fost uh, prin uh, adoptarea acestor cerințe mai întâi prin intermediul societății civile, a sectorului privat, unde se lucrează cu bune practici. Și dacă ne uităm la Google, au o, un departament pentru diversitate și acolo se dorește ca această valoare a diversității să fie promovată în uh, respectivele țări în care activează, precum în ACP. Așadar, uh, sectorul privat este un mecanism foarte bun. Sunt de acord cu Dominic că Comisia și înalta reprezentantă au adoptat o poziție fermă împotriva discriminării de toate tipurile, inclusiv discriminarea pe bază de orientare sexuală. Dar tocmai din aceste din cauza acestei poziții ferme, doream ca acest lucru să se regăsească și aici. Și permiteți-mi doar în moment. Rezultatul final al acestei negocieri, dialogul trebuie să se concentreze asupra chestiunilor de interes reciproc. Dar orice țară din ACP poate să spună că asta nu ne uh, interesează, așa că nu trebuie să discutăm. De asemenea, uh, comerțul cu arme, cheltuielile militare excesive, uh, droguri, crimă organizată, discriminarea de orice fel, precum uh, rasă, culoare, uh, religie, origine socială, avuție, descendență sau alt statut. Și fraza denigratoare se referă la alt statut, pentru că pentru a fi vorba de un alt statut, acest statut trebuie să fie recunoscut de altcineva acest statut nu este ceva care ține doar de propria identitate și simțire, ci trebuie să fie ceva recunoscut și de celălalt. Iar în țările ACP nu există această deschidere pentru dialog, uh, sau nu ne putem baza pe acest lucru, dacă nu se menționează expres în acest articol. Și în final, Dominic, uh, îți mulțumesc pentru că ai menționat Ruanda. Am văzut în Uganda încercarea de a exporta legea cu privire la rasismul împotriva homosexualilor, dacă îi putem spune așa. Și Ruanda a adus în Parlament această lege și s-a ajuns la concluzia că viețile private ale cetățenilor țin de interesul cetățenilor. În Ruanda s-a subliniat uh, ideea nediscriminării și așadar nu a fost adoptată acea lege din Uganda. Așadar, un exemplu bun, tocmai s-a ales un nou prim-ministru acolo care a promovat uh, renunțarea la interdicția ca lesbiene sau homosexuali să facă parte din guvern. și uh, astfel s-a renunțat la legislația uh, britanică, colonialistă, care de fapt a făcut uh, posibil această discriminare. Așadar, aceste uh, schimbări sunt uh, implementate de oameni care doresc să facă dreptate și justiție. Mulțumesc. Eh bien, merci beaucoup pour cette... Euh, Mulțumesc foarte mult pentru această concluzie. Trecem la punctul 17 Comisia a trimis o delegație, cel de-al patrulea forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului. Uh, reuniunea a avut loc la Busan 29 decembrie, uh, și 1 decembrie. Peste 3.000 de delegați s-au reunit pentru a examina progresurile pe aplicării principiilor declarației de la Paris și eficacitatea asistenței în contextul unei dezvoltări care se află în permanentă evoluție. Simnarea acordului de parteneriate la Busan pentru o cooperare mult mai eficientă, rezultatul unei colaborări între miniștrii țărilor în curs de dezvoltare și um, uh, a economiilor emergente, actorii cooperării sud-sud și cu terțe părți, cu societatea civilă, marchează o turnură în uh, cooperarea pentru dezvoltare. Am dorit să discutăm cu cineva care a urmărit uh, aceste negocieri și domnul um, care a fost reprezentantul Comisiei Europene la aceste dezbateri, domnul Gustavo Martin Prada. Înainte de acestea, acesta însă voi da uh, cuvântul doamnei Keller, care a condus delegația noastră, pentru a ne face o succintă prezentare a misiunii la Busan. Doamna Keller, aveți cuvântul. Um, mulțumesc. Într-adevăr, am avut o adunare comună UE-ACP, o adunare interparlamentară, la care am participat eu și alți colegi. Am avut o experiență foarte interesantă acolo. La acest uh, for la nivel înalt au participat peste 4.000 de oameni, așadar o adunare foarte mare, reprezentanți de nivel înalt, miniștri, dar și o participare largă din partea societății civile. Am fost uh, pentru prima dată un grup uh, formal de uh, părți interesate, ceea ce nu se mai întâmplase înainte pe 9 pe 29 noiembrie a avut loc această întâlnire interparlamentară. O experiență foarte interesantă am avut o serie de întâlniri bilaterale și cu Banca Mondială, cu Concord, cu reprezentanțe societății civile, dar am avut de asemenea și întâlniri bilaterale cu domnul comisar Pibalgs. Salutăm faptul că s-au făcut progrese în ceea ce privește agenda eficacității ajutorului și că există un angajament consolidat în ceea ce privește uh, democrația și folosirea unui sistem pe țări. De asemenea, foarte important uh, a fost uh, că și China și alte țări din cadrul BRICS s-au alăturat, însă, desigur, au avut loc tot felul de jocuri și, și uh, jocuri de culise, dar în uh, final, am căzut de acord asupra consolidării acțiunilor pentru democratizare și și societățile civile ar trebui să aibă un rol asupra determinării alocării ajutoarelor. De asemenea, trebuie folosite și sistemele din țările beneficiare mai mult decât uh, uh crearea unor sisteme paralele și trebuie create parteneriat în acest sens. Trebuie implementate principii care să uh, includă și țările emergente, nu doar BRICS, și s-a evidențiat și rolul sectorului privat. Dacă mă întrebați pe mine, uh, atenția a fost poate prea mult asupra sectorului privat. Un al doilea punct central a fost acela că și statele Unit a anunțat că se va alătura inițiativei internaționale pentru transparență, un aspect bun, dar arată, este doar unul dintre punctele centrale, dar au mai fost și altele. Pe o notă mai negativă, însă, această declarație finală la care s-au alăturat toți este un text cam narativ nu figurează acolo angajamente clare, nu sunt indicatori prin care uh, se spune acestea sunt obiectivele noastre și le vom atinge dacă se întâmplă asta, asta și asta. Multe lucruri au fost agreate doar în ultim moment și formulările sunt uh, uh foarte vagi în ceea ce privește transparența și drepturile omului. A fost un subiect foarte, foarte uh, dezbătut. În ceea ce privește uh, ajutorul pentru dezvoltare, s-a creat un nou for care are menirea să înlocuiască forurile anterioare ale OCDE. Nu este încă clară structura anume. Mai întâi toți am fost împotriva unor structuri noi, ce competențe vor avea acestea, cine uh, vor fi membrii acestor structuri aceste elemente nu sunt încă deloc clare. De asemenea, domnul Pibalx ne-a spus că nu consideră că reprezintă un element cheie în agenda pentru dezvoltare, dânsul spunând că obiectivul a fost doar acela de a reasuma angajamentele adoptate de la Paris și la Accra. Ne bucurăm că acestea sunt încă în vigoare, dar dacă tot se reunesc uh, câteva mii de oameni, am fi crezut că se poate merge mai departe pe această agenda. Uniunea Europeană a avut un rol important și la uh, întâlnirea anterioară în ceea ce privește eficacitatea ajutorului la Busan, China și alte țări emergente au fost însă mari jucători. Nu am asistat la somarea unui rol de lider de către UE, mai degrabă țările membre s-au afirmat acolo și este păcat, pentru că ar trebui să fim uniți în acest demers. Apoi, delegația Parlamentului nu a fost invitată la întâlnirea de coordonare UE, deși am solicitat acest lucru înainte, însă nu a fost cazul. ceea ce nu a fost un semnal foarte politicos. Ni s-a spus că este vina președinției poloneze. Vom vedea cum vor merge lucrurile data viitoare. Probabil că nu va exista o dată viitoare nu vor mai fi probabil astfel de întâlniri la nivel înalt în ceea ce privește eficacitatea ajutorului. La fel de important este că la mijlocul acestui an se planifică adoptarea unor indicatori mai specifici pentru a măsura succesul. Așadar, formularea acestor indicatori și uh, cu un fel de pietre de uh, hotar vor fi foarte importante. Vom încerca să influențăm acest demers cât se poate de mult. Acest, uh, acesta este informarea mea. Sper că puteți fi de acord uh, cu uh, cele spuse. C'est excellent. Mulțumesc foarte mult, doamna Keller, pentru acest raport excelent. Iar acum noi vom da cuvântul domnului Martin Prada. Thank you, Madam Chair, and good afternoon. Mulțumesc și bună ziua Cred că, așa cum a spus și doamna Keller, nivel, ă, întâlnirea la nivel înalt la Busan a fost un eveniment foarte interesant și care era menit să influențeze agenda eficienței asistenței pentru dezvoltare în anii care vin. Aș dori să împărtășesc ă, cu dumneavoastră analiza noastră asupra modului în care forumul s-a desfășurat și mai ales a rezultatelor sale. Pentru că, din punctul nostru de vedere, a fost un succes evident pentru Uniunea Europeană. Aș dori să insist asupra coordonării excelente um, um, a derulării forumului de la Busan și mai ales a participării Uniunii Europene a statelor membre în reuniunea sherpa au fost trei state membre uh, reprezentate și uh, Comisia a reprezentat Uniunea Europeană și cred că am desfășurat o activitate excelentă în a prezenta percepția europeană într-un singur glas. Cred că acest lucru s-a reflectat foarte bine în uh, documentele care au rezultat. Multe din subiectele care au fost avansate de către Comisiu și de Consiliu uh, au fost reflectate în aceste documente finale și salut și uh, participarea foarte utilă a Parlamentului European, dar a existat și o implicare mai serioasă la acest forum din partea societății uh, civile, inclusiv în uh, cadrul Sherpa. Și acest lucru a fost deosebit de util util uh, pentru integrarea acestui proces. Iar vorbind despre rezultate, după cum am spus, uh, avem obiective foarte clare pentru Uniunea Europeană, atât în ce privește substanța, cât și în ce privește procesul și, așa cum vedem noi lucrurile, acestea sunt bine reținute în documentele finale. Există anumite domenii în care Uniunea Europeană a dorit să folosească forumul de la Busan pentru a reflecta uh, progresul pe care îl facem în ce privește eficacitatea uh, utilizării asistenței. Uh, există uh, programare comună și, în al doilea rând, transparența și ambele aspecte au fost bine reflectate în cadrul conferinței, inclusiv în evenimentele care au fost legate de acest forum și în documentele care au rezultat. Suntem de acord cu doamna Keller că unul din principalele obiective ale forumului de la Busan a fost doar să confirme angajamentele noastre de la Paris și uh, Accra, dar uh, să și creăm garanția pentru viitor că aceste angajamente vor fi implementate pe deplin și de asemenea că aceste angajamente uh, vor uh, fi tratate progresiv de către donatorii din statele emergente. Um, la Busan și în reuniunile care vor urma ne dorim ca țări precum sunt China, Brazilia, India să fie și ele luate uh, la bord. Deci trebuie să fim foarte deschiși. Din păcate, rezultatul din acest punct de vedere este încă uh, Uh, departe de ceea ce ne dorim. Pentru că uh, noi sperăm ca pe viitor aceste țări să accepte angajamentele de la Paris și uh, Accra. Deci, ne dorim ca acest parteneriat global să fie partajat cu aceste țări și să, ca și economiile emergente să adopte aceleași principii în activitatea de cooperare. Deocamdată este un proces aflat în fază incipientă și este foarte limpede că doar prin un parteneriat eficient global de tip nou rezultatele uh, se vor concretiza. Iar în ce privește acest parteneriat global, cum trebuie el să arate, ei bine, așa cum reflectă și documentele finale, a început un proces uh, de discuții care uh, se vor întinde pe o perioadă de șase luni într-un uh, grup care va fi similar cu cel care a pregătit reuniunea de la Busan și uh, trebuie clarificate uh, lucruri precum cine trebuie să participe la acest parteneriat global și de asemenea cum vor fi monitorizate uh, angajamentele, ducerea lor la îndeplinire. Și de asemenea despre modul în care va exista o interacțiune între nivelul tehnic al participanților la discuție și nivelul ministerial al țărilor care au participat la forumul de la Busan. Da, um, în, există și la nivelul OECD un uh, grup uh, uh, și organisme care lucrează în acest sens în, în punctul de vedere al unora sunt chiar prea multe asemenea grupuri, dar este important ca de la nivelul global uh, condus de Paris să se ajungă la un nivel uh, statal, pentru că parteneriatul global uh, ar vrea să înlocuiască până la urmă grupul de lucru de până acum. Nu este uh, vorba de încă o structură suplimentară, ci de înlocuirea fostei structuri uh, și uh, în felul acesta să fim și mai inclusivi, să cooptăm și state cum sunt China, Noua Zeelandă și alte țări. Deci, putem spune că suntem satisfăcuți de către rezultate și uh, este, cum spuneam, începutul unui proces care dorește să atragă și pe eh, donatorii din statele emergente la aceste eforturi în interesul Uniunii Europene, în interesul lor, dar și în eh, interesul eh, țărilor beneficiare care sunt de acord cu principiile legate de eficacitatea asistenței. Poate că nu sunt de acord cu doamna Keller în ce privește vizibilitatea Uniunii Europene la Busan, pentru că mie mi se pare că a fost o coordonare excelentă la nivelul Uniunii Europene a statelor membre și acest lucru s-a reflectat uh, în cele două intervenții uh, pe plan ministerial în sesiunea finală de la Busan și uh, în două cazuri, comisarul Peebles a vorbit în numele Uniunii Europene și nu statele membre. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei Carus. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt absolut de acord cu doamna Keller. Și sunt de acord că pe viitor Busan va avea un impact asupra dezvoltării. Nu știu dacă va fi o influență foarte pozitivă, ă, foarte eficace în ce privește asistența. Nu știu dacă ă, noi, ca membrii Uniunii Europene, nu avem doar un statut de observator, de fapt, care este statutul nostru. Uh, pentru că uh, nu știu dacă s-a confirmat măcar statutul de observatori. Faptul că uh, nu am avut reprezentanți din partea statelor uh, membre mi se pare că este un element negativ. Comisia, sigur, a avut o prezență excelentă. Din acest punct de vedere, nu putem avea observații critice. Dar în ce privește discuțiile care uh, au fost purtate, a existat un cerc vicios al inefac ineficacității asistenței. S-a discutat despre acest lucru și a fost foarte dificil să găsești soluții de îmbunătățire. Toate elementele negative au fost reflectate. Așa cum văd eu lucrurile. Societatea civilă este formată din oameni care doresc să administreze asistența și nu sunt direct beneficiarii acestei asistențe. Dar noi nu am reușit să decidem uh, asupra modului în care eficacitatea poate fi îmbunătățită. Aceste reuniuni tip satelit, care au avut loc o serie întreagă de workshop-uri, au, uh, s-au străduit, dar dacă noi vom rămâne la acest model, nu știu dacă vom reuși să avansăm. Așa cum a spus doamna Keller, trebuie să îmbunătățim practicile democratice, pentru că altfel nu vom reuși să facem progrese. Domnule Gheoreț. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să spun câteva lucruri. Mulțumesc, doamnei Keller, care a făcut o foarte bună prezentare asupra uh, participării sale în calitate de membru al Parlamentului European la Busan. În al doilea rând, trebuie să ne bucurăm de faptul că țările emergente încep să participe la acest proces. Sunt încă într-o situație oarecum schizofrenică, de acest punct de vedere, pentru că într-un fel sunt și donatori și beneficiari, dar întrebarea mea pe care doresc să o adresez Comisiei este dacă ă, din partea țărilor ă, emergente a existat vreo reacție la anunțul făcut de comisarul Piebalgs că dorește ca pe viitor să fie mai selectiv în ce privește acordarea fondurilor. Și a treia ă, observație este inspirată de o, o remarcă făcută de doamna Keller legată de reprezentarea Parlamentului European. Îmi amintesc că la Kinshasa, în cadrul reuniunii ACP, i-am uh, interzis lui Charles Michel să reprezinte uh, Consiliul. De, da, uh, și această competență a fost uh, atribuită doamnei Ashton. Acum a constat că uh, președinția poloneză își asumă noi competențe și anume competența de a interzice Parlamentului European de a participa la negocieri Uh, care uh, au decurs în paralel. Deci, uh, într-un fel, a fost un abuz. Eu cred că odată pentru totdeauna trebuie să punem capăt unui asemenea comportament ridicol, inadmisibil. Noi avem dreptul să fim parte, să fim parte a soluțiilor sau nu. Cred că trebuie să găsim o formulă la nivel instituțional, pentru că odată pentru una, întotdeauna să punem capăt acestui tip de comportament. Bun. Deci există un acord cadru între Comisie și Parlament care stipulează foarte clar că uh, Parlamentul European are rol de observator deci, în niciun fel nu ni se poate refuza accesul. Deci, este o problemă care trebuie să fie, poate, reglementată și înscris. Nu este suficient să spunem acest lucru, poate că trebuie să întreprindem ceva nu știu exact cum să procedăm, să notificăm acest lucru astăzi pentru ca lucrurile să fie reglementate la modul cel mai concret, pentru că și mie mi s-a întâmplat să uh, mi se interzică accesul într-un loc sau în altul, ceea ce mi se pare inadmisibil. Uh, trebuie să ne gândim puțin cum să acționăm, dar în orice caz Luis uh, și-a notat această idee și trebuie de fiecare dată când se schimbă președinția Uniunii Europene să formulăm uh, această pretenție, pentru că dacă nu facem decât să constatăm aici, nu vom reglementa problema. Vă dau cuvântul din nou, domnule Găreț. Da, într-adevăr avem o problemă cu Consiliul și uh, spun acest lucru pentru că deja am făcut propunerea de a scrie o scrisoare Consiliului pentru a invita să clarifice anumite elemente. În ce privește actele delegate, Consiliul nu participă la dezbateri în calitate de colegiuitor ar avea ceva de spus. Și noi încă nu putem, din acest punct de vedere, să ne asumăm atribuțiile. Avem o experiență din acest punct de vedere a raportului nostru cu Consiliul și uh, cred că trebuie să recidivăm, să rescriem, să readresăm o scrisoare Consiliului în care să clarifice cine ce face și uh, cine uh, Uh, se opune acestei idei ca Parlamentul European să fie reprezentat cu demnitate la consultările de acest tip. Cred că trebuie să existe o reacție. Pentru că Parlamentul European trebuie să participe la toate negocierile internaționale și după Lisabona are și un cuvânt de spus, un ultim cuvânt de spus în aceste chestiuni. Bun, și deci ceea ce putem face este să contactăm și celelalte comisii, pentru că toate comisiile au aceeași problemă și în săptămâna care vin să adresăm o scrisoare, pentru că aș vrea ca lucrurile să fie bine rânduite din acest punct de vedere, să vedem de cât timp va fi nevoie pentru a concepe un asemenea mesaj. Va trebui poate să discutăm la conferința președinților la următoarea întâlnire. Bun, am reținut această idee. Trecem acum la punctul următor. Punctul 18 Criza actuală a energiei a reflectat marile provocări în fața cărora se află Uniunea Europeană în ce privește satisfacerea necesității energetice, iar combustibilul fosil devine o materie primă din ce în ce mai scumpă pe piața uh, resurselor energetice. De multe ori prețurile nu sunt reale, având în vedere repercusiunile asupra regiunilor rurale și celor industriale, dar în același timp există probleme privind siguranța alimentară a țărilor în curs de dezvoltare. De aceea, în cadrul politicii de dezvoltare, trebuie să elaborăm uh, măsuri politice uh, care să aibă ca scop crearea unei garanții că utilizarea crescândă a bioenergiei poate în același timp să contribuie la contracararea foametei și sărăciei în lume. Noi trebuie să clarificăm care sunt uh, riscurile din acest punct de vedere pentru a, ca noi să ne putem atinge obiectivele uh, într-un cadrul unei politici durabile vis-a-vis -vis de regiunile sărace din lume. Doamna Stefanie Wunder este cercetătoare și coordonatoare la Institutul Ecologic de la Berlin. Îi mulțumesc că a dat curs invitației noastre și îi dau cuvântul. Deci îi dau cuvântul doamnei Wunder pentru un sfert de oră. Many thanks for that introduction. Uh, my name... Vă mulțumesc pentru această prezentare. Numele meu este Stephanie Wunder uh, Provin sau reprezint aici Institutul Ecologic din Berlin, nu uh, Institutul Eco din Berlin și nu Institutul Ecologic, așa cum scrie acolo. Dar în orice caz am venit în fața dumneavoastră pentru a vă vorbi despre impactul politicilor Uniunii Europene privind bioenergia asupra statelor în curs de dezvoltare. În acest domeniu se demarează sau demarat o serie de studii care cele mai multe dintre ele vizează, de fapt, uh, biocombustibilii. Tocmai vin de la o ședință a Comisiei Envi, unde am vorbit tocmai despre biocombustibili. Însă, acest studiu pe care vi-l voi uh, prezenta astăzi se referă la biomasa lemnoasă. Deci avem un alt uh, punct important ce trebuie să fie discutat. Voi încerca în următoarele 15 minute să vă prezint acest studiu al nostru, voi încerca să fiu cât mai succintă cu putință pentru a putea avea mai mult timp uh, la dispoziție pentru întrebări. Și deci, mai întâi de toate, în această prezentare voi prezenta voi vorbi despre politicile, despre fundalul politicilor europene în domeniul uh, în domeniul uh, bioenergiei, mai apoi mă voi referi la fluxurile comerciale, la impactul asupra statelor în curs de dezvoltare, impact în domeniul accesului la sol și apă, securitatea alimentară, securitatea energetică, etc. Și mai apoi voi încheia cu câteva concluzii. Deci, știți cu toții că directiva privind energia regenerabilă din 2009 a fost uh, practic, uh, motorul care a generat creșterea energiilor regenerabile la nivel uh, european. Avem uh, obiective cât se poate declare stabilite, 200 la, uh, 20% energie regi, uh, regenerabilă în dou- până în 2020 și 10% uh, trans- combustibile uh, regenerabile până în 2020 deci, în acest context, interesul pentru biomasa lemnoasă a crescut foarte mult. Această biomasă este folosită în special pentru generarea electricității și căldurii, Însă există și uh, biocombustibili de generație secundă care sunt generați pe baza biomasei lemnoase. Așadar, vedeți că biomasa lemnoasă poate fi folosită și pentru crearea de biocombustibili. Se face lucrul acesta, dar la scală mică deocamdată. să vedem ce se întâmplă la nivelul planurilor de acțiune naționale cu privire la energiile regenerabile. În aceste planuri de acțiune se observă cât se poate de clar că cererea crescută de energie nu poate fi uh, acoperită de producția domestică și tocmai de aceea importurile sunt absolut esențiale. Nu se știe exact în ce măsură plantațiile vor avea un rol important, însă, sau cât de mare va fi rolul plantațiilor, însă știm cu toții sigur că plantațiile vor fi deosebit de importante pe viitor. Deci aceasta fiind cererea, se pune întrebarea de unde vor proveni importurile spre Uniunea Europeană. Graficul acesta este deosebit de, foarte, de interesant. Dacă vă uitați la părțile verzi, acolo vedeți, de fapt, regiunile în care potențialul de recoltă este mare în continuare. Deci statele verzi uh, sunt uh, prezente în America de Sud, în Europa, în Asia, în sud-estul uh, Asiei în special și puțin în uh, Africa. Acestea sunt în special zonele din care vom importa biomasa lemnoasă. Acest uh, grafic prezintă câteva exemple de proiecte la nivel mare în statele în curs de dezvoltare. Acestea sunt doar exemple, vedeți însă că există astfel de proiecte în Mozambic, în Ghana, etc. Proiecte care vizează generarea de biomasă lemnoasă. Am, am analizat impactul și, bineînțeles, atunci când vorbim despre impact, ne-am gândit, bineînțeles, la beneficiile pe care aceste măsuri le-ar putea avea, dar, de asemenea, și la problemele care ar putea fi generate. Vă dați seama că e greu să identificăm impactul exact pe care politicile energetice europene le-ar putea avea asupra statelor în curs de dezvoltare. De ce e greu de evaluat impactul? Pentru că cererea este mare și cererea nu provine doar din partea Uniunii Europene. De asemenea, să ne gândim și la celelalte utilizări ale biomasei lemnoase, și anume producția de mobilă sau uh, hârtie, etc. Deci această uh, cerere se, este concentrată și provine din diferite sectoare economice. În urmare, acestea fiind uh, problemele cu care ne-am confruntat în evaluarea impactului, am uh, încercat să mă concentrez în studiul meu și în prezentarea mea asupra unor exemple. Exemple care provin în special din Africa, Africa fiind regiunea la care ne-am uitat cu pregătere. Primul tip de impact uh, se referea la accesul comunităților rurale la terenurile agrare, agricole. La fel ca și în cazul uh, biocombustibililor, și în cazul uh, biomasei lemnoase apare temerea legată de acapararea ilegală a terenurilor și de asemenea a resurselor de ape, acaparare eh, realizată de către investitorii străini. Din păcate, cele mai multe acorduri de investiții implică și eh, terenuri care aparțin unor comunități, terenuri care aparțin de facto, dar nu aparțin legal. Dacă ne uităm la Africa, 2 din 10% dintre terenurile de acolo uh, sunt într-adevăr uh, deținute legal, adică există certificate de proprietate pentru doar 2 până la 10% dintre terenurile uh, agrare de acolo. Din păcate, adeseori, în cadrul negocierilor, comunităților rurale sunt mai degrabă uh, Uh, deloc consultate în uh, momentul uh, întâlnirilor cu investitorii. Spre exemplu, în Camerun nu există niciun fel de consultări publice. Însă problema în Camerun este aceea că toate comunitățile sunt de asemenea excluse de la culegerea roadelor acestor investiții să creesc într-adevăr prin investițiile acestea unele locuri de muncă, dar locurile de muncă respective nu revin uh, populației locale. De cele mai multe ori, aceste locuri de, de muncă, după cum vă spuneam, nu uh, revin tocmai persoanelor care au cel mai mult de pierdut de pe urma investiției. De asemenea, mai există o problemă uh, în caz, cadrul pat, plantațiilor de genul acesta se folosește, în, se folosește un număr mare de mașinării care practic uh, înlocuiesc munca umană. În Mozambic au existat uh, o serie de comunități care s-au uh, revoltat au cerut să beneficieze de pe urma acestor uh, investiții. Revolta lor a generat uh, noi negocieri, noi negocieri care au dus la crearea unor locuri de muncă noi pentru uh, comunitatea locală, la construcția unor școli, etc. Acesta este un exemplu pozitiv. A doua temere este legată de accesul la apă. Platațiile de obicei au nevoie de foarte multă apă. Uh, Uh, nu trebuie decât să amintesc uh, exemplu uh, plantațiilor de eucalipt. De asemenea, pesticidele și erbicidele sunt folosite în momentul în care plantațiile sunt create, iar aceste substanțe pot polua resursele de apă. De asemenea, la fel ca și în cazul uh, dreptului la pământ, de proprietate asupra uh, pământului, dreptul de proprietate asupra apei uh, este inexistent și tocmai de aceea s-ar putea ajunge la conflicte din pricina accesului la apă. Securitatea alimentară, un element esențial. Tocmai uh, statele potențial exportatoare sunt cele mai afectate de lipsa securității alimentare. Există competiții directe între plantațiile de biomasă și teritoriile agrare și această competiție cauzează, de fapt, uh, uh, această, apariția acestei probleme. De multe ori se consideră că dacă plantațiile de biomasă sunt uh, plasate pe terenuri degradate, atunci conflictele ar putea fi mai mici. Dar, din potrivă, vedem, uh, din păcate, că plantațiile de biomasă adeseori nu folosesc uh, terenurile degradate, tocmai pe, din dorința de a spori productivitatea. Am văzut același lucru și la biocombustibili. Creșterea cererii de biomasă duce la creșterea prețurilor la alimente și, uh, din păcate, se pierd uh, oportunități de creștere a venitului, pentru că, odată ce veniturile sunt folosite pentru plantații, bineînțeles că există mai puțin bani pentru alimente. De asemenea, plantațiile acestea se, sunt create pentru o perioadă lungă de timp, așadar, pentru o lungă perioadă de timp, respectivele terenuri și respectivele investiții pot uh, Uh, duce la, uh, la agravarea securității uh, alimentare. Dar, din păcate, există o mulțime de exemple, dar din fericire, îmi cer scuze, există o mulțime de exemple pozitive din, în Brazilia în acest sens. Ne-am mai uitat și la securitatea energetică la nivel local, în special în statele în curs de dezvoltare. Vedem că în aceste state există o mare dependență de energia furnizată de lemn sau produsă prin arderea lemnului. În Africa avem o dependență de 89%, în Asia de 81%, în America Latină de 66%. Deci vedeți că aceste plantații ar putea genera o lipsă de securitate la nivel uh, energetic în uh, zonele rurale. Dacă uh, Uh, biomasa este, este exportată și nu mai este folosită pentru producerea de energie la nivel uh, local, vă puteți da seama în ce măsură securitatea energetică locală este degradată. Ne-am mai uitat de asemenea și la impactul pe care aceste plantații îl pot avea asupra, îl pot, îl pot avea asupra mediului. Bineînțeles că există mai multe tipuri de impact asupra mediului în funcție de intensitatea producției, dimensiunea plantației, tipul uh, de arbori cultivați, etc., etc. Dar, bineînțeles, că există și beneficii uh, dacă e să comparăm producția de biomasă lemnoasă cu uh, producția de biomasă în scopul creierii biocombustibilului. Care sunt aceste beneficii? Producția de biomasă poate reduce pericolul de incendiu forestier, de asemenea de, poate reduce pericolul de alunecări de teren și de asemenea de pierderea resurselor de apă. Însă, din păcate, există și riscuri de mediu implicate de aceste plantații și anume defrișările și degradarea pădurilor, conversia sau folosirea spațiilor agricole în alte scopuri decât cele pentru care sunt uh, destinate, acestea fiind doar câteva dintre riscurile de mediu pe care le-am uh, constatat în timpul studiului nostru. De ce apar însă aceste probleme? Definiția FAO pentru păduri, practic, uh, include pădurile. Conform uh, FAO, reprezintă terenuri mai mari de o jumătate de hectar, acoperite cu uh, arbori mai înalți de 5 metri, etc. Deci vedeți că această definiție se aplică și asupra plantațiilor. Deci, conform definiției acesteia, defrișările nu sunt, sunt uh, calculate ca fiind într-adevăr defrișări. De ce? Pentru că uh, se defrișează pădurile virgine, se replantează terenul cu o plantație, iar respectiva plantație este considerată, conform definiției FAO, ca fiind o pădure. Uh, Un alt motiv pentru defrișări sunt structurile de guvernanță slabe pentru uh, gestionarea pădurilor. Spre exemplu, doar 8% dintre pădurile la nivel mondial sunt într-adevăr gestionate într-o manieră sustenabilă. De asemenea, nu există niciun fel de cer, cerințe de sustenabilitate obligatorii pentru utilizarea biomasei solide și gazoase. Iar acum trec la slide-urile cele mai importante din prezentarea mea, și anume slide-urile care cuprind concluziile. Nu deci ce vedeți? Este greu de evaluat impactul specific al politicii Uniunii Europene privind bioenergia. Pe lângă impactul la nivel de proiect, mai există și un impact macro care este indirect, dar foarte dur. Deci cu cât cererea crește, cu atât prețurile la lemn cresc și cu cât aceste prețuri cresc, cu atât uh, presiunea asupra ecosistemelor crește. Prețurile ridicate la lemn influențează de asemenea prețurile la alimente, care creșterea de prețuri influențează în special statele în curs de dezvoltare. Un element important este faptul că aceste plantații sunt proiecte pe termen lung. Prin urmare, aceste plantații influențează accesul la teren și la apă timp de decenii, întregi. De asemenea, lipsa guvernanței este una dintre cauzele pentru aceste tipuri de impact negativ. Și acum, în final, dați-mi voie să vă prezint trei maniere de abordare a impactului de natură negativă a acestor uh, plantații. În primul și în primul rând, e nevoie de o mai mare eficiență energetică și eficiență în uh, utilizarea resurselor la nivel european. De ce? Pentru că Uniunea Europeană folosește mult mai multe resurse decât dispune. Deci trebuie să ne ocupăm de acest aspect. O a doua recomandare a noastră este cea care vizează susținerea statelor în curs de dezvoltare în încercările lor de creare a unor mecanisme de guvernanță sustenabilă. Mă refer aici la sistemele de gestionare ale pădurilor și nu doar. În al treilea rând, e important să uh, vorbim despre standarde de sustenabile atât în ceea ce privește impactul asupra mediului, cât și în ceea ce privește biomasa, biocombustibilii, precum și alte uh, aspecte. Deci, uh, vorbesc despre biomasă pentru că biomasa este mult mai rar discutată decât biocombustibilii. De asemenea, trebuie să vorbim despre standarde sustenabile în ceea ce privește utilizarea uh, terenurilor, atât în ceea ce privește biocombustibilii, cât și în ceea ce privește biomasa. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamna Schnieber. Da, pentru început aș dori să-i mulțumesc doamnei Wunder, dar cred că trebuie să-i cer și scuze, că am senzația că colegii au plecat din cauza altor obligații, să dumneavoastră ați abordat o temă atât de importantă care este relevantă nu doar pentru politicienii care activează în domeniul dezvoltării, ci pentru toți și de aceea mi-aș fi dorit să rediscutăm această chestiune pentru că ar trebui să participe mai mulți dintre noi. E important atât în ceea ce privește alimentația pe termen lung și întrebarea din ce trăim, cu ce ne hrănim. Mulțumesc, așadar, cred că ar exista multe întrebări în acest sens, doamna președinte. Euh, da, uh, mulțumesc foarte mult, doamna Wunder. Uh, pare foarte rău că sunt atât de puțini colegi în această sală, ceea ce nu este bine deloc, este o lipsă de respect și încep să îmi pun întrebări uh, în legătură cu interesul uh, unor eurodeputați de a participa la un schimb de opinie în această comisie. Deci îmi pare foarte rău că atât de mulți colegi lipsesc. Îi dau cuvântul domnului Lambert dacă dorește să intervină și după aceea cred că va trebui să încheiem reuniunea și să ne adresăm uh, tuturor membrilor acestei comisii uh, pentru că participă prea puțin în acest moment la întâlnire. Domnul Lambert, sunt Nicola Lambert uh, de la DG Cooperare și Dezvoltare. Uh, Apreciem acest raport, este foarte interesant Uh, și director general uh, este foarte interesat de acest domeniu, ne interesează riscurile, oportunitățile în acest domeniu, impactul pozitiv și negativ al politicii europene privind utilizarea bioenergiei, nu doar asupra uh, mediului înconjurător, în legătură cu dispariția pădurilor, dar și pe plan social și economic, bineînțeles pentru că uh, este vorba despre probleme ale solului, de acces la apă, uh, de garantarea securității alimentare. Oricum, uh, este foarte dificil să, măsurești, să măsori impactul acestei politici. Dar pentru directiva europeană privind utilizarea uh, energiei uh, bio este important uh, să avem în vedere aceste lucruri și în proiectele noastre viitoare privind aceste surse de economie avem în vedere aceste aspecte. Raportul preconizează de, să contribuim la configurarea legislației europene în acest domeniu Eh, ținem seama inclusiv de țările producătoare care exportă resurse bio de energie înspre Uniunea Europeană. Deci eh, va trebui să vedem care eh, va fi colaborarea noastră, sistemul de plată pentru țările în curs de dezvoltare, furnizoare de asemenea surse de energie. Trebuie să vedem care sunt resursele forestiere, resursele energetice, resursele alimentare. Aș Trebuie să fiu, programul de dezvoltare elaborat de comisie acoperă aceste aspecte. Iar în ce privește guvernanța în domeniul forestier, există două inițiative care s-au configurat deja. Mecanismul RED, deci reducere a emisiilor bazate sau produse de către procesele de despădurire și uh, de degradare a pădurilor, prin mecanismul RED, țările interesate analizează cauzele um, și um, trebuie să existe în proiect și uh, capacitatea umană necesară pentru reîmpădurire pentru ca efectele um, pozitive ale reîmpăduririi să fie multiplicate Comisia susține acest mecanism RED prin Banca Mondială, Națiunile Unite și o facilitate RED care furnizează o expertiză RED uh, țărilor mai puțin dezvoltate. Cea de-a doua inițiativă uh, se referă la FLECT, iar uh, prin acest acord FLECT, țările exportatoare de lemn către Uniunea Europeană trebuie să se asigure că recoltarea lemnului se face uh, respectând normele de mediu și că nu există un impact negativ social-economic. Inițiativa FLECT este 100% europeană. Liberia este citată în acest raport este una din țările care au semnat un acord FLECT recent. Acordul urmează să fie ratificat, urmează să fie analizat de către Parlamentul European. Comisia Europeană va urmări cu maximă atenție acest proces în cadrul politicii sale de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna dorește să adauge ceva? Mulțumesc pentru aceste observații. Uh, nu am întrezărit o întrebare, dar cred că da, aveți dreptate. Este ceea ce putem face în Uniunea Europeană pentru a susține țările în curs de dezvoltare. E, mă bucur că ați menționat uh, FLACT, este un unghi important. Guvernanța este întotdeauna un cuvânt cheie major dar se leagă de comunitate, participare și cu cât pătrundem uh, nivele mai multe la nivelul societății civile, cu atât beneficiile sunt mai ridicate ca să încurajăm uh, autosuficiența. Însă, Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Merci beaucoup pour cet échange. Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb Chestiunea următoare de pe ordinea de zile. Întreb dacă domnul Baglio este prezent. Nu. Se pare că nu este prezent. Am fi la punctul 19 de pe ordinea de zi și aici ar fi trebuit domnul Baglio să intervină. Nu? Era greșit. Doamna Mansiti Domnul Baglio ă, este pe drum, ar trebui să sosească în două minute. Deci, pentru final aveam un schimb de vederi privind dialogul structural între organismele non-statale și autoritățile locale. După cum știți, Comisia a publicat un document de lucru cu propuneri precise pentru viitorul acestui dialog structural în baza ideilor și sugestiilor exprimate la anterioara reuniune din 9 și 10 noiembrie în cadrul acelui eh, dialog. Se pare că uh, avem doar doi eurodeputați în sală. Doriți să interveniți? Doriți să amânăm? Doamna Schnieber, ce propuneți să facem? Doamna Schnieber? Ce facem? Vreți să așteptăm ca să sosească doamna Baglia sau amânăm discutarea acestui subiect? Bun. Deci ă, știu că într-un fel este descurajant. Oricum vă mulțumesc tuturor ă, celor care ați rămas până la capăt, mulțumesc tuturor și vom încerca să ă, remediem puțin. Lucrurile este, nu este deloc plăcut. Deci încheiem această întâlnire mai devreme decât era prevăzut și vă doresc o seară plăcută.